Good afternoon, guten Tag. Wir sind in einem Bună ziua, ne aflăm într-o sală uriașă pe care nu vom reuși să o umplem niciodată, chiar dacă am fi cu toții prezenți. Mă bucur totuși că câțiva dintre dumneavoastră sunt prezenți. Avem o ordine de zi care nu pare foarte plină, dar poate deveni dificilă. Vă pot spune care este regimul lingvistic de astăzi. Toate limbile în afara suedezei, estonei, lituanienei și maltezei. Toate celelalte limbi uh, se traduc. În plus, uh, se transmite din nou pe web, așa că vă rog să vă comportați ca atare, să nu adormiți, să <laughs> nu vă scărpinați, mă rog, și așa mai departe. Permiteți-mi să vă informez că săptămâna trecută am fost la Essen, capitala culturală, cu o mică delegație. <clears throat> În documentația dumneavoastră veți găsi un raport cu privire la această vizită și vă pot spune că a fost extraordinar să fim acolo. Am văzut activitățile capitalei culturale, am putut vedea cum 53 de orașe din această mare capitală culturală Essen sunt uh, coimplicate în acest proiect, care este o reușită și poate fi un model uh, și pentru viitoare capitale culturale <clears throat> viitoare. Ce am învățat de la Capitala Culturală RUR 2010, așa cum am asistat și la uh, alte evenimente anterioare, ca și în cazul Liverpoolului. Am văzut așadar cum uh, pot fi utilizate zone industriale ca și potențial uh, cultural <clears throat> și poate fi și o sală de operă care să ne atragă, care este construită spre bucuria domnului Takala de un arhitect uh, finlandez. N-am fost acolo, dar <clears throat> Zeche Zollverein, care am avut ocazia să o vizităm acolo, reprezintă un uh, model pentru a arăta cum putem uh, menține aceste orașe mai departe, pentru ca și copiii noștri să știe cum uh, a arătat în trecut o zonă minieră, un șaht în care se intra pentru a scoate la lumină cărbunele. Veți regăsi aceste informații în uh, documentația dumneavoastră. Constanța a redactat un raport în acest sens. Din păcate, astăzi am făcut o invitație pentru o masă rotundă pentru, pe tema dimensiunii culturale uh, la 18.30 sala Menuin până undeva spre orele 21. Cei dintre dumneavoastră care doresc să vadă meciul de fotbal vor putea pleca, eu va trebui să rămân. M-aș bucura dacă veniți. Au confirmat peste 60 de persoane din afară. Așa că vă rog să nu ne faceți de rușine, să veniți și dumneavoastră. Pentru pentru că colegii noștri au, și-au dat silință ca aceste relații externe să fie puse la punct uh, cu doamna Ashton și avem acum ocazia să vorbim și despre dimensiunea culturală. Din păcate, totul se va desfășura în engleză pentru că nu am dorit ca evenimentul să aibă loc într-o astfel de sală, ci într-un spațiu în care să putem să ne privim în ochi. Trecem acum la <clears throat> ordinea de zi. Vom începe cu votarea. Este vorba de jurnalismul și noile mijloace de comunicare în masă. Domnul Lochegard este raportor. Avem 185 de amendamente și câteva amendamente de compromis uh, încheiate de raportor. Vom vota prin ridicarea mâinii dacă majoritatea nu este evidentă, vom verifica electronic. V-aș ruga așadar să vă introduceți deja cartelele de vot în aparate. <clears throat> Îi dau acum cuvântul colegului Lockegar pentru a face câteva observații preliminare. Vă rog. Yes, thank you, Chair. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că S-au spus deja foarte multe despre acest uh, raport, deja nu doresc să lungesc această discuție. Aș dori să mulțumesc câtorva persoane și, bineînțeles, tuturor celor care au fost implicați în această activitate, în special raportorilor din umbră pentru implicarea dumneavoastră în acest proces. Am avut câteva întâlniri foarte fructuoase pe baza, și discuții pe baza amendamentelor numeroase care ne-au parvenit. Mulțumim sau mulțumesc și reprezentanților Comisiei pentru abordarea deschisă de care au dat dovadă. Nu știu dacă e ceva de la uh, sine înțeles, dar am avut discuții fructoase și cu, cu dumneavoastră. Mulțumesc și secretariatului Comisiei de uh, Cultură pentru eforturile depuse și, bineînțeles, Aș dori să mulțumesc și bunilor mei asistenți pentru munca intensă depusă în cadrul acestui proces. <clears throat> Bineînțeles că uh, succesul acestui raport se va reflecta și în votul de astăzi, așadar vom vedea. Mulțumesc! Nu va mai avea loc o, o dezbatere acum, dezbaterea a avut deja loc, doamna Paliateli, îmi pare rău. Uh, puteți face observații în momentul în care ajungem la respectivele amendamente. Este un membru PP în plus. Cine renunță voluntar să voteze, doamna? Rana, cine dintre dumneavoastră? Îmi cer scuze, am fost greșit informată, deci... Așa, so, wir haben auch einen äh, der zu viel... Este și un membru GUE în plus. Câți au voie să voteze? Eu nu doresc să particip la vot, doar aștept discuția viitoare. Dumneavoastră aveți două voturi, așa că unul este în plus. Trecem așadar la vot. <clears throat> Aliniatul 1, amendamentul 32, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul. Uh, am să dau citire numai amendamentelor. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Deschid votul electronic. pentru, împotriva abțineri. Închei votul electronic. Se respinge. 12 la 8. Îmi dați, vă rog, și mie o listă de vot PP. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri Trebuie să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. 11 la 11, așadar se respinge. 48. Vă rog. Nu a funcționat? Verificăm încă o dată. Dacă nu funcționează aparatul, încearcă lângă. În spate. Funcționează acum? Da, așadar reverificăm. 47. Vă rog, verif- votați electronic. Votul e deschis. Votul e închis. 16 la 12 se adoptă așadar. 48 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la aliniatul 59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 abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Al... Amendamentul 74. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 75. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 80 și 81 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 83 pentru, Îmi cer scuze. La 84. Cine votează pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 5. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 94. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 95 și 96 identice. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 97. 97 e caduc. 98 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 99 în două părți. Prima parte. Cine este pentru? <clears throat> Doamna Paliateli, vă rog. Aș dori să retrag acest amendament și să prezint un amendament oral care reformulează prima parte. Recunoaște importanța Euronews uh, și în extinderea regimului lingvistic pentru a acoperi toate statele Uniunii Europene pentru a fi o televiziune modernă care să furnizeze informație uh, uh, obiectivă, calitate și transparență. Ich hab's bekommen, aber die anderen nicht. Mie mi-a parvenit formularea, dar nu și celorlalți. Pot să-i dau citire încă o dată. Dacă cineva este împotrivă, nu putem proceda așa. Voi da citire încă o dată în engleză recunoaște importanța extinderii de către Euronews a regimului lingvistic pentru a acoperi toate Uh, statele membre UE și în paranteză și mai multe și, și să fie un model de jurnalism de televiziune independent care să furnizeze informații obiectivă, uh, transparență și calitate în ceea ce privește publicitatea. Domnule Lockegaard. Nu mă deranjează. Nu mă deranjează, pur și simplu. Cred că ceea ce discutăm acum este dacă să, să fie înaintat acest amendament sau nu și nu uh, textul în sine. Pentru mine e în regulă. Domnule Cavada. Mulțumesc, doamnă președinte. O singură observație față de colega care a făcut acest amendament oral. Nu putem spune că Euronews poate deveni sau trebuie să devină o televiziune independentă. Ea este deja o televiziune independentă, deci uh, formularea ar trebui din acest punct de vedere uh, să precizeze acest lucru. Mulțumesc! Da. Mulțumesc. Noi am cerut un vot pe părți, dar având acest amendament oral, nu mai e nevoie de votul pe părți. Bun, în cazul acesta supunem la vot amendamentul doamnei Pariadeli cu modificarea propusă de colegul nostru. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 100. Pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 și 104 identice, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106 și 107 identice pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 108. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 109. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 110. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 111. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și ajungem la amendamentele 112 până la 120, care toate prevăd același lucru. Cine este pentru aceste modificări? Împotrivă? Abține? Aceste amendamente au fost uh, adoptate. 121 pentru cade, 122 de asemenea caduc. 123 pe părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 124. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu a fost clar. Verificăm electronic. 124. Închidem votul. 17 la 10 se adoptă. Amendament oral din partea domnului Belet. Numărul 1. Trebuie să explic. Avem textul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 125. Caduc. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 138. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 caduc, 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 144 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 11 pentru 18 împotrivă se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146, 147 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. 15 la 15 se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 158 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 159-160 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 161 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 162 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 165, 66, 67 identice. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 15 se respinge. 169 și 170 identice cine este pentru. Împotrivă. A, se respinge. 171 se retrage, 172 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Pot să vă întreb dacă sunteți de acord să votăm în bloc următoarele de la 174 până la 185, sunteți de acord? Nu, se pare că nu. 170 și 4. Pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. 174. S-a deschis votul. S-a închis votul. s adoptă. 17 la 13. 176. Voturi pentru? 76 pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată, cine este pentru 176? Împotrivă. Din nou trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis. 18 la 11 se adoptă. Domnul Cavada, doamnă președintă, putem uh, vota în bloc de la 175 la 185. Bun. Deci, acum putem vota în bloc. Deci, de la 175 până la 185, sunteți de acord? Nu, doamna Berger nu vrea. Bun. Cine este pentru 175? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotriva abțineri se adoptă 178 pentru, împotriva abțineri se adoptă 179 pentru, împotriva abțineri se adoptă 80 pentru, împotriva abțineri se adoptă 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă 82 pentru, împotriva abțineri se adoptă 83 pentru, împotriva abțineri se adoptă 84 pentru, împotriva abțineri se adoptă 85 pentru, împotriva abțineri se adoptă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 împotrivă, se adoptă 7 <laughs> pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Pentru 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 15 la 15. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 10 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 11 și 12 identice pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 13 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 14 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 15 pentru. Împotrivă? Abțineri? se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9, 20 pentru, împotrivă, verificăm. 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru. Mi se întâmplă acum și mie ca președintelui în Parlament. Bun, <laughs> trebuie să... Nu trebuie să mergeți la studioul de fitness ca să semnalizați intenția de vot. 21 și 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 23 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 24 pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 25 pentru. Sunteți de acord să votăm în bloc până la 31? Bun. 25 până la 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Iar acum votul final. Vă rog să folosiți acum cartela. S-a deschis votul electronic. Cine este pentru acest raport? Împotrivă. S-a închis votul. 24 pentru, 3 împotrivă. O abținere. Mulțumim și felicitări domnului Lopegard. acum la punctul următor al ordinii de zi. Este vorba despre marca patrimoniului cultural european. Doamna Paiadeli este astăzi prezentă. Este raportoarea noastră pentru acest document. Ultima oară v-am oferit deja ocazia să uh, luați notă de opiniile primite de la diversele parlamente naționale în legătură cu acest subiect. Este foarte interesant să le citim. Am citit cu interes ce spune Senatul uh, francez despre acest patrimoniu cultural. Germanii sunt favorabili unei asemenea mărci a patrimoniului cultural european, francezii au opinii uh, divergente, dar cred că este interesant pentru dumneavoastră să citiți care sunt părerile parlamentelor naționale despre această problemă. Asta, într-un fel, poate să ascută puțin opinia noastră. Doamna de vă dau acum cuvântul în legătură cu această moștenire culturală europeană. Doamna președinte. Senatului francez <clears throat> i-a displăcut <clears throat> textul și a întrebat care este valoarea adăugată de această marcă a patrimoniului european. S-a mai pus de asemenea întrebarea dacă acest, uh, această marcă respectă principiul uh, subsidiarității. Acesta a fost punctul de vedere al Senatului francez. Comisia pentru Cultură mi-a dat sarcina să, în calitate de raportor să mă ocup de acest uh, dosar privind marca patrimoniului european. Sigur că e vorba de o instituție care urmărește să consolideze sentimentul uh, de apartenență a cetățenilor europeni la o cultură unică. Intenția este de a dezvolta patrimoniul european, european ca un instrument de consolidare a acestei identități europene. E vorba de istoria noastră comună, de construcția europeană și această idee a fost lansată pentru a consolida comunicarea, <clears throat> pentru a strânge legăturile dintre cetățeni și instituțiile europene. La acea vreme, cetățenii nu aveau o idee foarte clară care este istoria europeană, care este rolul instituțiilor uh, europene Cred că acest lucru nu mai corespunde cu realitatea. Și că vina nu este vina pentru această lipsă de comunicare, nu este a cetățenilor europeni, ci a liderilor lor care nu au știut să comunice foarte bine și să-și promoveze inițiativele. Începând din 2006, această propunere a fost adoptată la nivel interguvernamental cu participarea a 17 state, inclusiv uh, Elveția. <clears throat> În noiembrie 2008, statele membre au încredințat Comisiei sarcina de a transforma această inițiativă în acțiune oficială a Uniunii Europene. Am fost însărcinată să mă ocup de acest uh, aviz uh, în mai 2009 m-am întâlnit cu colegii din comisie de la Comitetul Regiunilor din cadrul societății civile și a unor organizații neguvernamentale pentru a discuta procedura de atribuire a acestei mărci. Am avut un schimb de uh, opinii foarte fructuos cu raportorii din umbră și am constatat o convergență a părerilor noastre în ceea ce privește definiția criteriile și alte câteva chestiuni. Am uh, constatat împreună un că există un spirit de cooperare foarte constructiv între noi și prima întrebare la care trebuie să răspundem este dacă această acțiune trebuie să se uh, limiteze doar la Uh, comisie sau trebuie să <clears throat> și la cele 26 de state membre sau să depășească frontierele Uniunii Europene. Personal, uh, dat fiind faptul că patrimoniul cultural european nu uh, respectă aceste granițe formale, marca ar putea fi atribuită și unor monumente, unor situri care au o legătură cu istoria uh, europeană, cu evenimente semnificative. Faptul că există astfel de locuri de monumente în Elveția dovedește faptul că trebuie să depășim granițele Uniunii. Aceasta ar fi și una dintre uh, caracteristicile acestei valori adăugate pe care o aduce marca patrimoniului european. Dacă această marcă este atribuită unor situri în afara Europei, acest lucru ar permite o promovare a autorității Uniunii la nivel mondial și cred că este o perspectivă foarte ambițioasă care nu trebuie exclusă a priori. Toate țările de pe continent trebuie să poată prezenta candidaturi pentru obținerea acestei mărci dacă consideră că respectivul monument sau sit respectă criteriile desemnate. Este foarte important ca aceste criterii definite la articolul 7 să fie foarte bine definite pentru a evita orice incertitudine, așa cum a fost uh, cazul atunci când această acțiune a fost discutată la nivel interguvernamental. Trebuie să se poată dovedi uh, caracterul cultural, caracterul de patrimoniu european și se pot include, de exemplu, și monumente cum ar fi uh, construcții religioase musulmane, care nu uh, sunt evident europene, dar au o legătură foarte strânsă cu uh, istoria europeană. Această marcă, așa cum este ea definită, este compusă din două elemente. Este vorba de patrimoniul cultural european pe de o parte și de Europa Unită pe de altă parte. Deci trebuie să ținem cont și de acest lucru la definirea criteriilor. În ceea ce privește bugetul, e o problemă care ne-a preocupat de la început, pentru că aici uh, s-ar putea să avem uh, probleme. Suma prevăzută e 1.350.000 uh, de euro și uh, reprezintă costuri de secretariat, uh, costuri pentru uh, plata experților și ar fi uh, folosită pentru deplasări pe o perioadă de uh, 3 ani. Nu uh, pot, uh, nu se pot finanța din acești bani acțiuni uh, care țin uh, de manifestări culturale, precum cele organizate în cadrul capitalelor culturale europene. Dacă se vor oferi uh, vreodată uh, bani uh, împreună cu marca, deci la oferirea mărcii să există și o sumă de bani care să fie oferită, acest lucru ar putea contribui la conservarea și promovarea respectivelor obiective. Pe baza principiului subsidiarității, fiecare stat are dreptul să prezinte anual două candidaturi două situri pe an, deci și vor fi uh, dintre ele, uh, dintre ele se va alege unul, deci în fiecare an vom avea 27 de uh, mărci atribuite. În trei ani vom ajunge la în jur de 80 de, de situri. Totuși, cred că acest principiu nu este acceptabil pentru că acest uh, uh lucru ar duce ca întregul sistem să se transforme într-un birocratic fără valoare adăugată și ar crește uh, foarte mult și costurile administrative. Acest sistem de mărci uh, ar trebui să fie doar un omagiu adus unor situri sau monumente care îndeplinesc criteriile stabilite. O altă chestiune se referă la a ști dacă atribuirea mărcii se va face o dată pe an sau la 2 ani. Dacă numărul de mărci atribuite se va reduce, am putea să luăm în considerare atribuirea anuală de mărci. Dacă însă sunt foarte multe candidaturi, atunci vom apela la atribuirea uh, uh, de, la o dată la 2 ani. În ceea ce îi privește pe experții care vor uh, decide, trebuie păstrată de asemenea transparența acestui uh, proces decizional, trebuie ca ei să decidă bine și în propunere se spune că vor exista 12 membri ai acestei comisii de experți, 4 din partea Parlamentului, 4 din partea Comisiei și patru de la Consiliu. Aș propune ca să uh, avem un număr impar de membri în această comisie. Și, în acest caz, ar trebui uh, verificate și calitățile, competențele acestor experți. Ei ar trebui să fie specializați în istorie europeană și în gestiunea bunurilor culturale, eventual. Ar fi de asemenea bine să nu ne limităm la aceste trei instituții, Parlament, Comisie, Consiliu. Adică reprezentarea să fie mai echilibrată din punct de vedere geografic, de asemenea să avem 11 sau 13 membri care să evalueze candidaturile și să întocmească rapoarte privind uh, uh acordarea sau nu a mărcii. Alegerea finală se va face uh, bazată pe concluziile acestei comisii de experți. Ar trebui uh, precizate dinainte competențele comisiei, care, conform formulei utilizate în text, pare să nu uh, fie uh, uh, legată de, să nu fie obligată în niciun fel de concluziile acestui grup de experți. Uh, mi s-au dat însă asigurări că acest lucru uh, se va întâmpla în practică. Deci comisia va uh, urma uh, avizul uh, experților. Trebuie însă să găsim mijloace de a consolida și rolul Parlamentului European în această a desemnarea candidaturilor, alegerea candidaturilor. Trebuie să avem și noi un cuvânt de spus uh, în luarea deciziei și în propunerea de uh, candidaturi. Atunci când e vorba de uh, situri care sunt transfrontaliere, care privesc un, mai mult de un singur stat membru, conform noi propunem ca mm, nu ca cel puțin două state membre să se pună de acord pentru a prezenta o candidatură comună când e vorba de astfel de situri transnaționale. Dacă unul dintre state propune acea candidatură, ea trebuie să fie confirmată, cel puțin și de celălalt uh, stat membru implicat. În ceea ce privește articolul 18, dispoziții tranzitorii, Trebuie să știm ce vom face cu siturile care deja au primit marca uh, interguvernamentală, prin procedura interguvernamentală. Pentru că nu, pot, nu vor putea uh, coexista aceste două mărci conform procedurii de atribuire. Siturile care au primit deja acest, această marcă o vor putea păstra, însă conform criteriilor propunerii europene, își vor putea uh, prezenta candidatura și pentru noul, noua marcă. În, uh, în ceea ce privește felul în care arată această marcă, pentru a o putea uh, deosebi de cea uh, conferită prin uh, Uh, procedura interguvernamentală, trebuie găsită o altă formulă. Trebuie să mai ținem cont că propunerea Comisiei, în ciuda excelentelor intenții, are un caracter uh, pur birocratic și lipsește de aici viziunea, ceea ce este de mirare, dacă ne gândim că e vorba de o instituție care trebuie să uh, Reprezintă cultura Uniunii Europene și tot ce avem mai de preț în patrimoniul comun. Ar trebui deci să existe un instrument de coeziune socială și culturală mai degrabă decât o reprezentare a unui concept birocratic. Nu e decât o părere personală, și nu uh, sunteți uh, obligați să fiți de acord cu mine, dar am simțit nevoia să vă spun acest lucru. În ceea ce privește uh, Comisia Europeană, în urma discuțiilor pe care le vom mai avea, poate o să-mi schimb uh, părerea. Mulțumesc, doamnă Schmidt. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ne-am întâlnit uh, săptămâna trecută și am ascultat-o pe doamna Pania Deli. Am spus că trebuie să ne punem de acord în legătură cu ceea ce semnifică acest concept de marcă a patrimoniului cultural european, pentru că poate fi un concept foarte vast, ar trebui să nu existe confuzii, să precizăm printr-o definiție ce reprezintă această marcă va fi o etichetă care tratează un aspect cultural sau unul istoric, sentimentul de apartenență la Uniunea Europeană. Există o serie întreagă de elemente care ă, creează întrebări. Doamna Paliadeli se referea la monumente, dar eu cred că nu se va referi doar la, ă, la monumente, la situri patrimoniale dacă ne gândim deja la lista care, uh, siturilor care fac parte din patrimoniul uh, cultural, uh, trebuie să realizăm că domeniul este foarte vast. Deci ce ne propunem exact? Deci, buget va exista, este vorba despre crearea unei rețele, este vorba despre o mai bună comunicare, sunt implicate aspecte turistice uh, în genul uh, celor uh, care poartă eticheta patrimoniului UNESCO. Dacă vom avea în fiecare an 27 de situri, să ne gândim că există și există proiectul că tot ce este rar este scump. Ei bine, trebuie să ne gândim la descrierea unei tematici, cum vom acționa, ce propunem în acest sens. Noi, parlamentarii europeni, ce rol vom juca în deciziile care se vor lua? Pentru că înțeleg că, în principal, Comisia va lua decizia și va informa Parlamentul în legătură cu deciziile luate. Uh, deci, ă, de asemenea, să vedem cum procedăm cu capitalele culturale europene. Ă, această experiență până acum funcționează foarte bine și bun, nu vom ă, avea dreptul să dăm un aviz din partea Parlamentului. Cred că este un aspect important că ar trebui să putem să ne pronunțăm și noi. Și ce vom cere țărilor uh, pentru candidaturile pe care le prezintă. Pentru că este vorba despre un proiect, deci un angajament al țării care candidează, ce responsabilități își asumă, ce, epor, uh, ce eforturi va face pentru a uh, putea să obțină această marcă. Deci, toate aceste lucruri ar trebui să fie clarificate în acest dosar. E, eh, Mulțumesc, <clears throat> domnul Fisa Saiela. Am și eu uh, câteva întrebări. Uh, multe au fost deja adresate. Doamna Sanchez uh, Schmidt a anticipat deja multe din întrebările mele. Înțelesesem că ar trebui propuse două localități, două situri pe țară, dar acest lucru ar putea uh, fi nedrept, pentru că Germania e totuși altceva decât Malta, deși respect Malta, să nu fiu înțeles uh, greșit. Dar țările mai mari, bineînțeles că dispun de un patrimoniu mai mare decât țările foarte mici, de aceea aceast, acest criteriu mi se pare mm, puțin ciudat. Am înțeles că este vorba de ale statelor membre, dar poate există și alte modalități de a alege aceste situri. Poate că Parlamentul European ar putea participa în acest sens și uh, să vină cu propuneri. Apoi s-a mai spus că există o comisie care să analizeze aceste candidaturi, dar cine va lua decizia finală? E vorba doar de comisie sau Parlamentul va avea și el o decizie. Apoi aș vrea să știu dacă există și obligația de a întreține, de a menține aceste situri. Așadar, ce obligație există nu doar pentru a înainta o candidatură, ci și pentru a menține pe urmă, a întreține aceste uh, situri? Domnule Matu. Lintă, sigur, în acest moment, în stadiul de lucru în care ne aflăm, apreciez uh, și documentul prezentat și munca depusă de colega noastră. Totuși, pentru a evita câteva confuzii, aș vrea să ridic câteva probleme. Mai întâi, sigur, pe fondul crizei sperăm ca acest buget, 1.350.000 de euro, să fie suficient. Dacă nu, poate vom găsi în anii următori chiar resurse de mărirea a lui, dar cred că putem Uh, reduce practic cheltuielile cu o propunere pe care aș avea-o încă din acest stadiu. Selectarea siturilor o face o comisie de experți. Uh, și este ciudat pentru că la articolul 13 se spune că marca patrimoniului european, în principiu, este acordată pe termen nelimitat. De ce îi spun că este ciudat? Acest termen nelimitat, după aceea, la articolul 14, prin tot procesul de monitorizare, noi îl reactualizăm din 4 în 4 ani. Deci, practic, venim cu o muncă suplimentară de monitorizare, inclusiv cu cheltuieli, din 4 în 4 ani. Un lucru și mai ciudat este faptul că dacă selecția o face Comisia de Experți Centrală, monitorizarea, raportul de monitorizare îl face statul membru, ceea ce nu mi se pare deja în regulă. De aceea propunerea mea cred că ar fi simplă. Statul membru, practic, în loc să facă această monitorizare din 4 în 4 ani, odată câștigat acest, această marcă, statul membru are interesul să o mențină. Statul membru să-și poată retrage propunerea sau marca pentru situl respectiv. Deci cred că ar fi o procedură mult mai simplă, pentru că, repet, pe de o parte ar acoperi interesul de a păstra marca, iar în momentul în care nu mai prezintă interes, statul să-și poată retrage propunerea. Uh, de asemenea, sigur eu sper ca aceste mărci înregistrate până în acest moment să treacă printr-un proces rapid de reevaluare. În primul an este prevăzut. Sper cât mai multe să poată fi, să primească marca. Uh, am iarăși o întrebare, poate e o interpretare în limba mea. Uh, un site care nu a îndeplinit condițiile poate să reintre în concurs odată sau de mai multe ori? pentru că se spune că poate participa o dată în anii următori. Ce înseamnă o singură dată sau de mai multe ori, din moment ce statul este cel care îl selectează. Vă mulțumesc pentru înțelegere și, repet, sper ca un site să poată participa de câte ori îl desemnează statul membru la această selecție. Mulțumesc! Vielen Dank. Das wird noch ein schwieriges Problem werden mit Mulțumesc. Va fi o problemă dificilă cu această această marcă. Domnul Taveres acum. Mulțumesc, doamna președintă. Cred că avem de-a face cu unul din cazurile în care dorim să acționăm în practică, dar nu cunoaștem teoria destul de bine. Deci sunt de acord cu această propunere că ar trebui să existe o marcă culturală europeană, dar trebuie rezolvate multe probleme practice. Dacă vom avea 27 de asemenea mărci pe an, cred că uh, ar trebui să demonetizăm până la urmă valoarea acestor uh, mărci culturale. Există cel puțin transparență, cetățenii trebuie să știe ce să facă. De, cred că uh, ar trebui să existe o dezbatere constructivă în această comisie pentru a putea decide și să ne putem pronunța în legătură cu punctul de vedere al experților. În felul acesta am putea fi implicați constructiv. Uh, pentru că noi avem în Parlamentul European mai mult de patru grupuri și uh, sigur că ar trebui să se țină seama poate de această diversitate. Ar fi doar câteva considerente incipiente. Iar în uh, legătură cu cele expuse de doamna raportoare, ne putem pune întrebarea dacă acest proiect trebuie limitat doar la granițele europene sau el poate să depășească granițele Uniunii Europene. Este o chestiune poate pur teoretică, dar nici măcar nu este chiar atât de strict teoretică, pentru că putem să ne punem întrebarea și cum va fi configurată Uniunea Europeană în viitor. Uh, ne gândim și la trecut, la prezent, dar și la viitor să uh, avem o marcă doar în interiorul Uniunii sau să, să insistăm pe identitatea culturală europeană și în afara granițelor. Eu sunt portughez și câteodată am dubii dacă uh, cultura portugheză se uh, oprește la granițele noastre sau găsim elemente culturale portugheze și în Brazilia sau în insulele Fiji. Să ne uităm la catedrale, la bibliotecile existente, la mănăstiri. Bibliotecile nu sunt doar ceva material, ci și ceva imaterial. De pildă, există și valori imateriale, ca de renunțarea la pedepsa cu moartea, care constituie o valoare culturală. Aproape în fiecare lună se mai vorbește și astăzi des, la Strasburg despre existența pedepsei cu moartea, chiar dacă ea ă, este practicată în afara Uniunii Europene. Deci, iată, o marcă culturală pe care noi încercăm să o impunem și în afara Europei. Sigur că nu ar trebui să modificăm constant titlurile, dar trebuie să mai discutăm despre asta. Care este contribuția europeană la patrimoniul mondial? Mulțumesc foarte mult și îi invit pe colegi să se gândească acum că este deja ora 18 și 5 minute, vrem să ascultăm și punctul de vedere al comisiei. Doamna Calpeles. Eh, eh, Mulțumesc, doamna președintă. Consider că această propunere este foarte, foarte bună Cred că în felul acesta putem îmbunătăți identitatea europeană și aș vrea să fac câteva propuneri. Această marcă de patrimoniu cultural trebuie să se refere la trecut, dar trebuie să transmită și un mesaj pentru viitor. Trebuie să găsim un fir roșu unitar în cele 27 de state membre. Este vorba despre situri culturale, despre monumente arhitecturale, dar ar putea să extindem puțin această idee, pentru că există în, în Europa și valori materiale, cum s-a vorbit, care eh, pot să aibă valoare de simbol. Este foarte important ca în uh, aceste candidaturi să poate să existe și o tematică, pentru că nu este același lucru când propui o valoare imaterială sau un uh, monument cultural. După aceea, vor exista din acest punct de vedere uh, candidaturi sau precandidaturi pe plan național. După aceea trebuie să vedem dacă în statele membre se vor aplica criterii unitare de selecție. De asemenea, găsesc că este foarte important ca acest titlu să fie comunicat, să fie promovat. Și o ultimă propunere, să introducem o rețea de asemenea titluri, pentru că dacă avem uh, multe asemenea situri, ele trebuie să fie prezentate și pe internet. Mulțumesc. Uh, foarte succint, uh, doamnă președinte, a reieșit și din intervențiile colegilor că este nevoie să stabilim mai clar profilul pentru aceste candidaturi vin dintr-un oraș care a fost uh, capitală culturală în 2003 și știu uh, uh, cât entuziasm se declanșează și ce forță integratoare are un astfel de proiect. Eu cred că ar trebui să folosim această marcă pentru a promova aceste eforturi. Nu va fi uh, ușor de ales criteriile. Comisia ne-a lăsat foarte multe posibilități să intervenim și noi și încă o propunere pe final. Nu știu cine a primit uh, în Europa până acum această marcă. Poate ar fi interesant uh, să avem și noi o, listă a acestor uh, situri. Da, spune doamnă președinte, vom face o astfel de analiză și secretariatul va încerca să le enumere într-o listă. Doamna de Costa. Aș dori și eu să mulțumesc raportoarei pentru că a pus niște întrebări cheie în această tematică foarte importantă. Trebuie să fim conștienți că dacă trecem de la o decizie interstatală la o decizie la nivel european, care sunt semnificațiile și trebuie să fim conștienți că este o modificare în sine și Parlamentul va trebui să aibă un rol mai important. Poate că ar fi interesant să ne îngrijim ca statele membre să facă un fel de audieri publice înainte de preselectarea candidaturilor. Pentru că însăși pregătirea candidaturii, candidaturii poate deveni un proces european. Iar evaluarea de către un grup de experți al Comisiei și de către Parlamentul European, aici există o problemă. Există și rutele culturale europene, mai există și alte situri, dar este altceva. Pentru că valoarea adăugată a acestei mărci uh, europene ar fi ca nu doar monumentul să fie premiat, ci uh, faptul că prezintă și un simbol pentru istorie. În țara mea avem monumente care sunt uh, casele natale a unor personalități de marcă în Europa. Este vorba așadar de monumente prin intermediul cărora putem arăta lumii că este ceva tipic pentru Europa. Cum vă spuneam, avem aspecte culturale, dar și artistice de care uh, trebuie să ținem cont. Și în același timp, nu ar trebui să se acorde două astfel de mărci uh, pe an pentru fiecare stat membru, ci ar trebui ca fel de marcă să fie acordată doar în urma unui proces corespunzător. Bineînțeles că pot fi create și rețele transfrontaliere și la 3-4 ani trebuie efectuat un control pentru a vedea cum se gestionează această marcă nu trebuie făcută cadou, ci avem nevoie de o selecție pe baza unor criterii clare și trebuie să ținem cont și de opinia publică. Doar așa aceste situri pot fi credibile. Mulțumesc. Comisia are cuvântul. Da, sigur că punem și noi accentul pe <clears throat> educație și pe moștenirea culturală. Așa cum au spus și uh, alți vorbitori, poate că împărtășim aceleași obiective, dar uh, căile urmărite pentru a ajunge acolo sunt poate puțin diferite. Vom uh, aștepta cu nerăbdare uh, proiectul de aviz Sigur că nu trebuie să creăm uh, o birocrație inutilă, mai ales că avem uh, buget limitat și aș vrea să subliniez uh, faptul că am putea cu acest uh, instrument să implicăm și cetățenii, să-i uh, încurajăm să vină cu propuneri. Și ceea ce s-a vorbit aici uh, mi-a amintit despre discuțiile pe care le-am avut în jurul proiectului european deci trebuie să căutăm uh, modalități prin care să implicăm uh, cetățenii, să, pro- să profităm de no- noile mijloace de comunicații, de internet și așa mai departe pentru a uh, disemina uh, valorile europene în Europa și a încuraja interacțiunea dintre cetățeni atât în interiorul cât și uh, uh, cu exteriorul Uniunii Europene, pentru că trăim uh, într-o lume globalizată, prin intermediul internetului se pot realiza uh, proiecte în care să fie implicați și uh, cetățeni uh, din afara Uniunii Europene. Aceste proiecte, acest proiect încearcă să creeze o mai bună înțelegere a ceea ce este Uniunea Europeană, uh, nu doar o, uh, un proiect foarte scump uh, și probabil uh, inutil, nu doar un exercițiu de birocrație costisitoare, ci chiar un, uh, un lucru bun, uh, un lucru pozitiv. Deci, din acest uh, punct de vedere, programul este benefic, dar abia așteptăm să colaborăm cu raportorul și să uh, vedem cum uh, ducem lucrurile mai departe. Mulțumim, uh, domnule președinte. s a spus deja uh, destul de multe lucruri și voi încerca să fiu scurt. Uh, aș vrea să uh, spun Comisiei că ne-a transmis această comunicare. Ideea este foarte bună, promovează identitatea europeană, însă ni se pare puțin goală de conținut, e puțin schematică și ar trebui să adăugăm noi uh, conținutul acestui proiect. Parlamentul are foarte multe de spus pe această temă, asta e sigur, dar trebuie să discutăm mai mult în grupurile noastre, să vedem care mai sunt uh, ideile, în afară de cele deja prezentate aici, iar apoi grupurile trebuie să mandateze raportorii și raportorii din umbră, astfel încât fiecare să aibă posibilitatea de a pune carne pe oasele acestui proiect de marcă. <clears throat> Trebuie să clarificăm și foarte multe dintre ideile propuse. Nu știu dacă Comisia poate reacționa acum pe loc la aceste uh, întrebări, însă iată una dintre ele. Uh, putem retrage această marcă la un moment dat, odată ea uh, acordată? Uh, poate fi reatribuită mai târziu. În ce condiții? Trebuie să acordăm 27 de mărci în fiecare an sau Adică este obligatoriu să acordăm o marcă uh, pentru un sit din fiecare stat membru în fiecare an. Unele state membre poate că ar face propuneri care sunt mai meritoase decât cele venite din alte state membre. Deci mai sunt foarte multe lucruri de discutat și vrem să mai uh, uh, cerem și uh, părerea comisiei și uh, așteptăm răspunsuri la aceste întrebări, pentru că chestiunea este destul de importantă, este ceva ce are relevanță pentru viitorul Europei. Kiitoksia, herra Skuria, ja teidän toiveenne toteutuu. Mulțumim, domnul Scuria, spune președintele. Acum e foarte clar că avem nevoie de mai multe informații. Doamna Hansen, din partea Comisiei, ne va vorbi în continuare. Și apoi poate mai avem timp pentru câteva intervenții. Astfel încât să terminăm totuși la șase și jumătate. Mulțumesc foarte mult uh, pentru comentarii. Sunt foarte mulțumită să lucrez cu Parlamentul și cu Consiliul în următoarele luni pentru îmbunătățirea textului acestui proiect, ca să ne asigurăm că el include toate uh, posibilitățile. Aș vrea să vă spun că, din punct de vedere al metodei, această propunere a fost bazată pe o consultare foarte amplă, o consultare publică. Au participat vreo 220 de organizații, și dacă ținem cont de faptul că acestea erau și ele, la rândul lor, reprezentative, adevăratul număr de organizații este mult mai mare. A existat o consultare publică, o întâlnire cu reprezentanții din statele membre, am făcut un studiu de impact foarte elaborat și cred că am putea să ne amintim că un element de fundal, de context pentru acest proiect este acela că în timpul președinției franceze, în 2008, Consiliul a adoptat concluzii în noiembrie cerând Comisiei să propună această marcă a patrimoniului. Deci, normal, în lumina discuțiilor care au avut loc atunci, am încercat să răspundem la cât mai multe dintre interesele exprimate atunci de statele membre. Aș vrea să vă aduc câteva clarificări în ceea ce privește unele din punctele principale pe care le-am uh, înregistrat. Uh, E vorba de uh, area geografică, în primul rând. Poate că aș putea să vă spun de ce Comisia a propus să limiteze uh, deocamdată area geografică la teritoriul celor 27 de state membre. Unul dintre motive este că obiectivul acestei mărci a fost să aducă cetățenii mai aproape de Uniunea Europeană, și acest lucru a fost cerut de statele membre, iar în urma uh, consultărilor cu organizațiile um, despre care vă vorbeam a dus la aceleași concluzii. Acest, de asemenea, procesul de selecție cu 27 de propuneri anual mi uh, s-a părut destul de cuprinzător. Uh, în memorandumul uh, explicativ am vorbit despre faptul că atunci când a avut loc prima evaluare problema atunci când, nu, în, în primii șase ani de funcționare a acestui, acestei mărci vom putea reevalua situația și vom putea vedea dacă ne limităm sau nu la area geografică a Uniunii. Asta a fost în ceea ce prive... Asta a fost totul cu privire la area geografică. S-a mai pus aici întrebarea uh, Valori adăugate a acestei uh, inițiative în aport cu altele de același gen. În primul rând, e vorba de uh, o descriere a uh, simbolismului acestor uh, uh locuri. Nu e vorba neapărat de frumusețea lor, ci de ceea ce reprezintă în uh, uh istoria continentului. Proiectul se referă la educație pentru uh, tineri, în legătură cu ceea ce reprezintă Europa și nu uh, are legătură cu conservarea anumitor uh, situri sau monumente. Componenta educațională e foarte importantă și nu în ultimul rând inițiativa promovează și uh, interconectarea acestor uh, situri și unul dintre rolurile comisiei va fi uh, încurajarea acestei comunicări, acestui networking între uh, siturile care uh, primesc marca de patrimoniu european. În ceea ce privește procesul de desemnare, în conformitate cu articolul 291 din uh, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, um, rolul Comisiei ar fi unul de implementare, de punere la aplicare acesta este unul dintre uh, motivele pentru care Comisia a venit cu această propunere de desemnare. S-a menționat aici și programul capitalelor culturale europene, procesul de desemnare uh, în acea uh, inițiativă este foarte îndelungat, uh, durează cam 8 luni, iar Parlamentul poate să-și dea avizul, dar în timp mai scurt, însă desemnarea propriu-zisă durează foarte mult din punctul de vedere al orașelor care candidează este destul de împovărătoare procedura. În ceea ce privește rolul Parlamentului, o propunere care a reieșit din uh, consultări ar fi ca Parlamentul să aibă un uh, rol uh, important, un rol consultativ, care să dea acestei decizii greutate și legitimitate. Ce propunem noi este ca experții din acea comisie să fie experți independenți, însă, de asemenea, instituțiile europene și Parlamentul și Comisia și Consiliul să îi poată numi. Deci Parlamentul ar avea un rol și în desemnarea acelor experți sau a câtorva dintre ei. S-a mai vorbit aici despre definiția uh, patrimoniului uh, cultural și, într-adevăr, este una destul de uh, amplă care se referă și la cultură și la istorie și la bunuri nemateriale atâta vreme cât ele au legătură cu un astfel de sit, iar definiția precisă, clară a patrimoniului cultural se găsește în articolul 7, alinatul 1. Există trei aspecte ce definesc siturile transfrontaliere sau paneuropene. Aceste situri trebuie să fi jucat un rol în istoria europeană, în integrarea europeană, să fie legate de personalități sau evenimente cheie, să fie conectate cu uh, mișcări uh, culturale, artistice, industriale sau de altă natură. Trebuie să fie jucat un rol în dezvoltarea și promovarea valorilor comune ale integrării europene, precum libertatea, democrația, drepturile omului și solidaritate și așa mai departe. S-a mai pus o uh, întrebare în legătură cu uh, bugetul acestei inițiative. El este unul destul de modest, însă credem că e foarte eficient uh, și poate fi utilizat uh, eficient. Uh, propunem ca pe o perioadă de 3 ani să uh, avem 1.350.000 de euro fără plata personalului Uh, personalul va proveni din rândurile uh, personalului comisiei. De, uh, acest buget este modest pentru că statele membre așa au considerat consensual la uh, momentul respectiv ca procesul să fie uh, cât mai uh, uh, cât mai lin, cât mai rapid, uh, ca uh, lucrurile să meargă cât mai uh, uh, ușor. În practică, s-a constatat că ar fi prea multe astfel de situri pentru a uh, pune la dispoziție bani pentru fiecare dintre ele. Poate la un moment dat pe viitor, dacă se poate uh, considera că e posibil acest lucru, se va recurge și la această procedură. S-a mai vorbit despre concurența pentru uh, acea înfățișare a mărcii, felul în care ea trebuie să arate, acest lucru va fi planificat. Credem că uh, e bine să generăm vizibilitate prin acest logo și să atragem tinerii. Uh, s-au mai, pus, s-au mai pus întrebări privind procesul de selecție și numărul de situri. Aș vrea să fie clar că ceea ce propunem noi este ca în anii de selecție fiecare stat membru să poată propune maxim două suituri și să poată fi aprobat maxim unul în fiecare stat membru, dar nu trebuie neapărat să fie aprobat unul. De exemplu, dacă niciun site, uh, sit dintr-un stat membru nu îndeplinește uh, criteriile, uh, marca poate fi acordată altui stat membru. Deci dacă sunt 27 de cereri într-un an, se vor acorda maxim 27 de mărci. S-a mai vorbit despre criteriile de preselecție la nivel național. Aceste criterii ar fi aceleași ca și cele aplicate de uh, Comisia de Experți Însă în ceea ce privește organizarea procesului de preselecție, acesta rămâne, aceasta rămâne la latitudinea statelor membre, conform principiului subsidiarității. Ele pot organiza preselecția cum doresc, însă trebuie să se asigure că se respectă criteriile stabilite și vom cere și noi să vedem acele solicitări până la o dată pe care uh, o vom stabili ulterior. S-a mai vorbit despre monitorizare, despre retragerea mărcii. În uh, propunerea noastră, în momentul de față, există ideea unui, unei perioade de trei ani de selecție. Ar fi o perioadă de tranziție până când se pune pe picioare uh, sistemul și fiecare al patrulea an ar fi unul de monitorizare fiecare stat membru a trebuit să prezinte un raport uh, acelei comisii de experți. Uh, Comisia de experți va analiza raportul și va face recomandări, De a, dacă sunt probleme, uh, poate iniția un dialog cu statul membru și cu administratorii acelui sit pentru a vedea care sunt problemele și ce trebuie făcut pentru a se respecta criteriile. Deci este un o abordare foarte pragmatică. Dacă până la urmă acel sit uh, nu, uh, continuă să nu respecte criteriile, sigur că marca poate fi retrasă. Iar ideea este că Comisia va lua această decizie pe baza recomandării Comisiei de Experți, la fel cum face și în cazul atribuirii acestei mărci. Teoretic, uh, sigur că acel sit poate să facă din nou o cerere pentru a, se, a i se atribui marca. Cred că acestea au fost uh, toate lucrurile atinse în discuția de azi. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc. Ia da cuvântul acum doamnei Pariateli. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și reprezentantei Comisiei pentru explicațiile pe care ni le-a furnizat. Ele au fost într-adevăr binevenite și mă bucur că uh, vom primi și o propunere privind logo-ul. Aș vrea să clarific de la bun început că în momentul în care am vorbit despre monumente, despre situri, uh, Bineînțeles că m-am gândit și la uh, idei, la valori imateriale de diverse naturi. Patrimoniul cultural european poate fi definit extrem de amplu. Și atunci, sigur că va trebui să avem criterii foarte precise, va trebui să Eh, ne sprijinim reciproc în elaborarea acestor criterii. Să nu uităm că această propunere este o propunere care urmează să fie um, decisă prin procedura de codecizie. Și bineînțeles că ne vom strădui să obținem varianta optimă uh, pentru uh, hotărârea noastră finală în legătură cu această marcă. Esențial pentru mine este să definim foarte corect uh, conceptul de patrimoniu cultural european, să avem un logo și să avem un buget, pentru că bugetul va fi uh, dependent de numărul de mărci pe care le acordăm vor fi într-un an 21 de state. Trebuie să ne gândim uh, să, cum spuneam, să nu demonetizăm această idee, pentru că în felul acesta, dacă dăm în fiecare an fiecărui stat o asemenea marcă, în 10 ani vom avea 270 de mărci. Trebuie să uh, tratăm lucrurile cu Uh, exigență, dar și cu flexibilitate în deciziile pe care le luăm. Este dificil să încerci să cuprinzi aspectele atât de diverse ale uh, patrimoniului cultural uh, când nu poți acorda decât o singură marcă. Aici a spus și colegul Tavares că ar trebui să uh, se poată pronunța și uh, Comisia Culturală atunci când Comisia decide cui se acordă mărcile. Altfel, noi ce rol putem juca în calitate de eurodeputați? și cred că nu ar trebui să ne limităm asupra celor 27 de state membre, așa cum ne sugerează Comisia, chiar dacă ea ă, are anumite argumente tehnice. Eu cred că demersul ar trebui să treacă dincolo de granițele Uniunii Europene, să ținem seama de patrimoniul cultural al continentului european. Domnul Tavares a dat un exemplu foarte bun, contribuția Europei la cultura internațională atunci când uh, s-a impus renunțarea la pedepsa cu moartea. M-ar bucura să primesc propuneri din partea dumneavoastră, cu siguranță vor fi foarte utile pentru mine în momentul în care voi redacta raportul. Într-o lună sper să fiu gata. Mulțumesc foarte mult. Vom uh, mai discuta aceste probleme în ședința noastră din 2 septembrie. Mâine vom începe cu o ședință a coordonatorilor la ora 9 iar după aceea la 9.45 are loc uh, ședința cu toți membrii comisiei. Vă mulțumesc, pe mâine! Yes, please do. And if you have any ideas, I would be appreciated very much.